numirea unui uh, membru al Curții de Conturi. Domnul Scholtes dorește să ia cuvânt. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Comisia de control bugetar a evaluat numirea doamnei Bettina Michel Jacobsen ca membru al Curții de Conturi. Doamna Jacobsen a fost audiată în ședințele comisiilor parlamentare pe 17 iunie. Doamna Jacobsen este auditor, a lucrat inclusiv ca auditor general din 2005 și experiența ei demonstrează competențe tehnice, angajament profesional și independență calitățile dumneaei o recomandă pentru numire. Mai mult decât atât, uh, prin votul nostru pozitiv, doamna Bettina Jacobsen va fi cea de-a cincea uh, membră de gen feminin la Curtea de Conturi, ceea ce înseamnă că statele membre trebuie să facă eforturi în asigurarea unui mai bun echilibru de gen. Doamna Jacobsen și-a demonstrat angajamentul vis-a-vis -vis de uh, instituțiile europene și în special în conlucrarea Comisia Cont. Permiteți-mi să subliniez că susțin inițiativa de a actualiza lista de întrebări adresate Uh, celor numiți pentru a dispune de informații mai precise în ce privește potențialele conflicte de interes. Ambiția Curții de Conturi e de a-și ameliora activitatea în conlucrare strânsă cu Parlamentul European, special atunci când își um, configurează programul de lucru. Ca fost auditor general eu însumi, cu deosebit respect uh, prezint dosarul excelent al doamnei Jacobsen și susțin uh, pe deplin numirea și în numele Comisiei pentru Control Bugetar vă rog uh, să votați pentru numirea doamnei Jacobsen ca nou membru danez al Curții de Conturi. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Este vorba de un vot unic. Secret, votul e deschis. Le vot clos. Votul e acum închis. La nomination Și numirea este adoptată. Trecem la raportul Maștalca, exercitarea de către Uniune a drepturilor care sunt conferite de normele comerțului internațional, vot unic prin apel nominal, vot deschis. Le vot e clos. Votul e acum închis și se adoptă. Un alt raport al domnului Mastalca, protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale. Vot unic prin apel nominal, vot deschis. Le vot e clos. Votul e acum închis și se adoptă. Trecem la raportul Ferreira. Acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilion Venezuelei în largul coastei Guianei franceze. Domnule Ferreira, doriți să luați cuvântul? Nu? Ba da? Vă rog, domnule Ferreira. Desde a eh, vários anos. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru mai mulți ani deja Nave de pescuit sub pavilionul Venezuelei au pescuit în largul coastei Guianei franceze în beneficiu reciproc. Se creează locuri de muncă, se consolidează economia din Guiana franceză. Ce se întâmplă acum? Încercăm să oferim un cadru mai adecvat acestei activități de pescuit. Dacă nu ar exista conflicte instituționale, lansate practic de Consiliu, această temă ar fi putut fi rezolvată cu mult timp în urmă. Dar acum acest conflict s-a rezolvat și ce propunem acum este ca cât mai curând să aprobăm această recomandare. Uh, Republica Venezuela a respectat toate angajamentele pe care le-am stipulat în acest acord, în special în ce privește speciile țintite, tehnicile, echipamentele, și toate celelalte reguli valabile în Uniunea Europeană. Deci această recomandare trebuie votată de îndată. Mulțumesc, spune președinte. Vot unic prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă. Trecem mai departe. Raportul domnului Gardia Zavar Rubial proiect de buget rectificativ numărul 3 pe 2015, excedentul aferent exercițiului financiar 2014, vot prin apel nominal deschis. S-a închis votul. S-a adoptat. Se adoptă. Euh, Mai departe, doamna Gardia Zabal Rubial, proiectul de buget rectificativ, mobilizarea Fondului de Solidaritate al UE pentru România, Bulgaria și Italia, vot unic prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul domnului Mureșan, mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, inundațiile din România, Bulgaria și Italia. Vot unic prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul domnului Koch, emiterea biletelor integrate multimodale în Europa, vot unic prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. J'étais saisi conform. În conformitate cu articolul 197 din regulamentul de procedură, mi s-a transmis o solicitare a conferinței președinților de a prelungi, de a extinde mandatul Comisiei Speciale pentru Deciziile Fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare. Nu sunt obiecții, deci se consideră aprobată această solicitare de extindere. Nu sunt obiecții, deci se adoptă. Revenim acum la raportul doamnei Gardia Zabal Rubial. Proiectul de buget rectificativ, reacția la... E vorba de Fondul European pentru Investiții Strategice, vot prin apel nominal, s-a deschis vot. S-a închis votul. Se adoptă. Tot doamna Gardia Zabal Rubial e vorba de reacția la presiunile migrației, tot un proiect de buget rectificativ, vot unic prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la votul raportului domnului Nicholson, bilanțul punerii în aplicare a pachetului privind laptele. Qui la parole Oui. Cine a cerut cuvântul, vă rog. Et madame. Vă rog, stimată doamnă. Es eh, una cuestión de aclaración. Este vorba de o precizare. Acest uh, avem un amendament foarte important și nu știm exact ce înseamnă. E vorba de amendamentul 22. Am dorit să știm dacă acest alineat înseamnă că suntem pentru sau împotriva cotelor la lapte. Aș dori o explicație pentru că de acest amendament depinde votul uh, pe raportul final. Trecem la vot. Paragraf 6. Alineatul 6, textul uh, inițial. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 9, textul inițial, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votăm alineatul 9. Le S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la alineatul 10, textul inițial pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 15, textul inițial pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 22, textul inițial, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Se respinge. Paragraf 24. Alineatul 24, textul inițial pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Haideți să verificăm. Votăm alineatul 24, s-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este prea clar. Haideți să verificăm. Alineatul 26. S-a deschis votul. Vot S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. 54, trecem la vot, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 66, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Vot S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 68, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 69, pentru, vot prin apel nominal, mă scuzați, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 70 în două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, se respinge. Alineatul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, Considerentul J pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la votul rezoluției în totalitate. Prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum raportul domnului Zahradil impactul extern al politicii comerciale și de investiția UE asupra țărilor din afara UE. Avem o cerere de intervenție, vă rog, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă cumva n-am auzit eu sau pur și simplu nu s-a întâmplat. Iată, două persoane au cerut uh, un minut de reculegere, nu l-am ținut și cred că avem suficient timp la, di- uh, la dispoziție acum pentru a avea un minut de reculegere. Dacă vă doriți, atunci putem să avem acest minut de reculegere acum. Vă mulțumim. Reprenons donc le cours du vote sur le rapport de monsieur. Bun. Trecem așadar la raportul Zahradil. Avem o propunere de rezoluție de, care să înlocuiască acest uh, document. Este o propunere de rezoluție depusă de către GUE. O să votăm. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Prin urmare, trecem la votul asupra alineatului 9. Pentru. E în două părți. Prima parte, așadar, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respinsă, dar prefer să verificăm. Deschidem votul pentru a doua parte a aliniatului nou. Le vot e clos. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la votul final, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Le vot e clos. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul uh, MELO, sectorul fructelor, după reforma din 2007. Începem cu aliniatul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul asupra rezoluției, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Le vot est clos. Votul s-a închis. C'est adopté. Se adoptă. Vă mulțumesc, stimați colegi. Trecem acum la explicațiile